dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului a democrației și a statului de drept avem la dispoziție cel mult o oră potrivit articolului o sută treizeci și cinci din regulamentul de procedură. următorul punct pe ordinea de zi se referă la persecutarea militanților pentru drepturile omului în azerbaidjan și dau cuvântul domnului guericke. Ah, please. Please, Mr. Weigel. Mr. Moțiune de procedură din partea domnului Weigel. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vicepreședintele dinaintea dumneavoastră a ratat ocazia pe care ar fi avut-o să îmi dea și mie timp de vorbire ar fi putut să fie mai democratică, să poată permite o discuție democratică. Dar eu n-am primit cuvântul și de aceea sper ca pe viitor să se țină cont și de democrație, totuși, în dia- și dialog în Parlament. Mulțumesc, este prerogativul vicepreședintelui. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnul Gheriche, autorul. Ja, <clears throat> sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! În mai 2012, Azerbaijanul a fost uh, gazdă a Eurovizionului și uh, Light Your Fire se auzea pe atunci. Da, dar și atunci uh, țara era criticată din partea de către organizațiile de drepturile omului din cauza deficitelor democratice, mai ales femeile, copiii și bătrânii erau ținta atacurilor de drepturile omului. Chiar săptămânile trecute, Experții în domeniul Azerbaijanului au fost șocați de ceea ce s-a întâmplat în această țară și mă bucur că putem să discutăm despre aceste cazuri aici în Parlamentul European. Aștept de la noua comisie din uh, Uniunea Europeană să aibă o voce mult mai puternică în domeniul drepturilor omului și să transforme această politică în politică de vecinătate și mai ales subliniez în politică economică. Angel eh, Enelke, care a fost cea care a moderat eh, Eurovisionul în 2012, a fost singura între 47 de eh, profesioniști ai mass media să critique situația public din Azerbaijan în ceea ce privește drepturile omului. Mi se pare bine să poți să votezi, mi se pare bine să poți să ai un drept la cuvânt. Mult succes, Azerbaijan, a spus ea, Europa se uită la tine. Trebuie să subliniez că oamenii din Azerbaijan uh, sunt uh, susținuți de către Europa. Vreau să mai subliniez acest lucru public, vreau să vă încurajez light your fire, dar for human rights. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul Lambsdorff. Thank you, Madam President. It's good to see you there. You regret to... Mulțumesc, domnul președinte. Mă bucur să vă văd la prezidiu. Îmi pare rău că nu vom mai avea uh, ocazia de acum înainte, dar vă felicit pentru uh, numire. Uh, Situația în Azerbaijan, doamnelor și domnilor, este foarte neștitoare, dată fiind și criza din Ucraina, Orientul Mijlociu, Irak. Ne-am concentrat atenția pe alte locuri ale lumii, dar trebuie să ne îndreptăm totuși ochii și către Azerbaijan de situația drepturilor omului și în special activiștilor pentru drepturile omului este foarte uh, precară. În Azerbaijan, vocile independente sunt persecutate, potrivit Human Rights Watch. E, cel puțin 40 de activiști politici, apărători ai drepturilor omului, jurnaliști, e, sunt în închisoare pe diverse motive, inclusiv e, evaziune fiscală sau posesiune de droguri. Din luna iulie, au fost închiși și disidenții eh, cei mai în vârstă. Eh, Leila Yunus este foarte cunoscută, eh, de asemenea soțul ei, istorie, istoricul Arif Yunus, sunt în închisoare. Integam Ali, mm, toți um, reprezentanți ai societății civile. Ei reprezintă un grup care Uh, compilaseră o listă completă a um, celor persecutați în Azerbaijan, e bine acum și ei fac parte de pe această listă. ONG-urile uh, sunt în uh, pericol și diverse asociații uh, au fost scoase din activitate pentru că conturile lor au fost blocate. Azerbaijanul încearcă să-și amelioreze uh, profilul pe scena internațională, dar uh, poziția uh, sa uh, de uh, prestigiu a fost dobândită doar prin asumarea um, președinției interimare a Consiliului Europei, ceea ce e o poziție ipocrită. Toate criticile la adresa lor s-au dovedit doar la patru săptămâni după această mine veritabilă. Acum, dau acum cuvântul domnului Weidenholzer. Mulțumesc, Frau Präsidentin. Seit 13 Jahren Mulțumesc. Mulțumesc, președinte. De 13 ani, Azerbaijanul este membru al Consiliului Europei, ceea ce este un lucru important pentru Europa și pentru țara aceasta. În momentul de față chiar este președin, la președinția ministrilor din Consiliul Europei și Convenția Europeană a Drepturilor Omului este unul din documentele importante ale Consiliului Europei. De aceea, Azerbaijanul trebuie să se poată măsura și pe baza acestui document. Însă, în ciuda acestor fapte, Situația drepturilor omului s-a înrăutățit foarte mult în Azerbaijan și chiar se înrăutățește și în continuare. Persoanele care au drept, care își exprimă părerile sunt imediat uh, arestate sau pedepsite și comisarul Füle, la vizita pe care a făcut-o acum două săptămâni, uh, a lăudat implicarea societății civile pentru combaterea acestor condiții și uh, a asigurat de asemenea și atenția Uniunii Europene cu privire la aceste probleme. În acest context trebuie văzută rezoluția noastră care se ocupă de cazurile lui Uh, de exemplu lui Arif Yunus sau Leila Yunus, în care au fost încălcate în mod clar uh, drepturile omului. Rezoluția noastră este un semnal puternic pentru a avea o perspectivă durabilă europeană, care nu poate să existe dacă practicile actuale se continuă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu, domnul Ștetina. Micro, microfonul, vă rog Ja mam, mam microfon, sunt slișitelni? Da, microfonul meu era deschis. Mă ascultați? Mă auziți? Ja ne vem, jestli je mě slyšet, mám ho zapnut, je to Aș dori să știu dacă puteți să mă auziți, dacă toată lumea mă aude. Foarte bine. Mulțumesc, doamnă președinte, și bună ziua. Încălcările drepturilor omului în Azerbaijan sunt, din păcate, uh, foarte clare și evidente. Spun din păcate pentru că Azerbaijanul este o țară care face parte din parteneriatul de est și este o țară foarte importantă, o punte în relația noastră cu Caucazul. Iată de ce această rezoluție este foarte bună și foarte echilibrată. Mai cu seamă se menționează problema prizonierilor politici din această țară și aș dori să subliniez și eu un aspect adică un caz, domnul Integim Alia, avocat, care militează pentru și apără în procese pe cei persecutați politici. Foarte îngrijorător, recent el a fost la Praga și a primit uh, premiul Homo Homine din partea unui ONG numit Oamenii la Nevoie. Doamnelor și domnilor, vă rog să sprijiniți această rezoluție când veți vota. Mulțumesc! Mulțumesc Bergian. madame la... Mulțumesc, doamnă președinte. Din, în 2012, mii de oameni au coborât în străzile de la Baku pentru a cere reformă democratică. A urmat un val de represiuni și efectele încă se văd și astăzi. Și acestea nu încetează să se agraveze. Oponenții din societatea civilă și jurnaliștii sunt victimele prioritare. Leyla Yunus, este simbolul tuturor. Atenția internațională e focalizată pe Ucraina. Clanul la putere crede că beneficiază de impunitate totală, pentru că este uh, curtată pentru rezerve de hidrocarburi ale țării. Avem un acord de parteneriat și cooperare și un acord de asociere este în curs de negociere. Care este sensul acestor negocieri dacă ele nu sunt condiționate de respectarea drepturilor omului în Azerbaijan? nu doar nu notăm niciun progres, ci din potrivă e un regres în respectarea drepturilor omului. Iată de ce e urgent să întrerupem negocierile cu ei și să aplicăm strict uh, acordul de asociere în beneficiul societății civile și să suspendăm acest acord dacă e necesar. Dacă nu, tot ce am spus în trecut nu sunt decât vorbe goale. Uniunea Europeană are mijloacele de a acționa, haideți să o și facă. Mulțumesc foarte mult, domnul Corao. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Republica Azerbaijan, care este acum în președinția Consiliului Europei la ministri, organizația care se luptă pentru drepturile omului și pentru democrație, are însă foarte multe probleme. Este o țară în care în continuare drepturile sunt încălcate în mod sistematic, libertatea de exprimare este încălcată, mai ales pe internet, libertatea de asociere și de reunire este de asemenea încălcată. Ceea ce este o absolut uh, absurd, chiar s-a transformat într-o tradiție. Azerbaijanul este însă unul din furnizorii importanți de gaz pentru Europa, deci are o poziție strategică, energetică și pare să ne intereseze foarte mult. Totuși, uh, mai puțin puternic a fost interesul nostru pentru democrație și pentru păstrarea și protejarea drepturilor drepturilor omului. Am citit în mai multe ziare că este Există zece de mii de, și zeci de închisori care, de persoane care sunt în închisoare, jurnaliști, blogări sau activiști care au îndrăznit să-și spună părerea. Pe baza unor acuze foarte puțin uh, fondate și fără un proces fer. Deja de mai mulți ani se întâmplă acest lucru și foarte multe persoane sunt în greva foamei pentru a sensibiliza opinia publică internațională. Cerem de aceea Europei să facă presiune asupra guvernului Azer pentru ca să respecte acele convenții pe care le-a semnat și sperăm de asemenea ca și Consiliul Europei să reacționeze. Europa este principalul finanțator al uh, societății civile din Azerbaijan, deci trebuie să se fie folosite aceste fonduri transparent și eficient, pentru că altfel ar fi ca și cum ne-am întoarce spatele la acele persoane din închisoare care nu cer decât să fie tratate cu demnitate. Vă mulțumesc. Grație. Doamna Scott Cato. În luna iulie am asistat cu groază la modul în care guvernul din Azerbaijan a declarat război propriului său popor, aruncând în temniță activiști uh, pentru drepturile omului cu acuze politice, mai ales Yunus, Aryuhunas, Jeferov și Intergamaliev am condamnat cu tărie aceast, uh, aceste acte și astfel uh, putem să le acordăm uh, locul care le revine. Am numit pe unul dintre ei pentru premiul Saharov din partea verzilor, iar Convenția ONU pentru tortură a fost suspendată având în vedere rezultatele acestei țări în materie, deși este semnatarea convenției. Iar în uh, rezoluția noastră noi cerem ca toate acuzele false împotriva acestor persoane să fie eliminate și cerem uh, guvernanților să pună capăt acestor uh, practici de persecuție și de întemnițare. Cerem uh, autorităților din guvern să nu mai împieteze asupra libertății de expresie și de reuniune, ceea ce privește instituțiile UE Cerem în altei reprezentante și comisiei să ceară imediat eliberarea acestor prizonieri politici și să fie mai atente la principiile care ghidează acțiunea noastră în legătură cu această țară. De asemenea, avem nevoie de o modernizare strategică a relației noastre cu Azerbaijanul, dar asta să nu se întâmplă până nu se face ceva în această țară. Referitor la statele mem- la drepturile omului, iar uh, această țară să fie chemată să își îmbunătățească uh, bilanțul. Se știe foarte bine uh, care sunt suferințele acestor uh, persoane întemnițate, însă să nu uităm să nu uităm aceste persoane și să-i condamnăm pe tărie pe cei de la putere în Azerbaijan și să se respecte aceleași standarde pentru cetățenii azerbaidjan ca și azeri, ca și cei pe, cele pe care le respectăm noi. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Doamna Tun. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Koleżanki i koledzy, ci z nas, którzy wchodzą codziennie do Parlamentu Europejskiego. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor, cei dintre noi care uh, au intrat în Parlament uh, din partea Consiliului Europei sau după Consiliul Europei, vedem, uh, care intră în Parlament din partea uh, a străzii care vine de la Consiliul Europei. Îmi cer scuze, vedem că Azerbaijanul deține președinția Consiliului Europei și autoritățile azere au reușit să folosească conflictul din Ucraina pentru a distrage atenția și pentru a distrage atenția de la problemele de drepturile omului din țara lor. Din păcate, reacția comunității internaționale este foarte slabă. Ceea ce se întâmplă în momentul de față în Azerbaijan ar trebui, de fapt, să ducă la o nominalizare instantă, a, imediată, a unui raportor special pentru aceste evenimente și o respingere imediată a astfel de practici. Trebuie să considerăm eventual uh, impunerea de vize asupra unora dintre uh, prietenii, ca să spun așa, domnului Aliev și ar, uh, poate ar trebui să spunem și câteva chestiuni în ceea ce privește afacerile europene. Unele companii, nu vreau să numesc, au decis să sponsorizeze chiar primele Jocuri Olimpice de iarnă de la Baku ceea ce înseamnă o miză financiară extrem de mare, ceea ce de asemenea este extrem de important de notat. Aceste companii însă oare s-au gândit la situația drepturilor omului din țară și jocurile olimpice oricum vor fi folosite de către președintele Aliev pentru a se Więc tylko ostatnie słowo. Ta rezolucja, ta rezolucja jest bardzo dobra, ale niech to będzie dopiero pierwszy krok. Această rezoluție este foarte bună, sper să fie un pas înainte. Mulțumesc și eu. Doamna Apiri volgens human rights watch zijn er de afgelopen twee jaar veertig politiek activisten bloggers journalisten 40 de activiști eh, politici pentru drepturile omului, precum și jurnaliști, sunt aruncați în închisoare în Azerbaijan în momentul de față. Și trebuie să atragem atenția asupra acestora astăzi. Uh, Azerbaijanul este acoperit de politica noastră de vecinătate și motivul pentru care trebuie să fim critici dacă um, valorile comune pe care se bazează acest parteneriat sunt uh, amenințate atât de serios în lunile din urmă. A existat un val fără precedent de arestări a tuturor celor care au îndrăznit să critique autoritățile, incluzând uh, familia Yunus, Leila Sharif. alături de alții. Ei au arătat cu degetul violările, încălcările drepturilor omului în Azerbaijan și în rezoluția noastră trebuie să solicităm eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici și să se împiedice această vânătoare de vrăjitoare a tuturor celor care luptă pentru democrație. Mulțumesc foarte mult, doamnă Sper, sper într-adevăr că Uniunea Europeană Sper că dumneavoastră veți fi o bună comisară europeană deși vom pierde o valoare, o bună vicepreședinte de la Parlament de aici. Vă urez mult succes, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, dezbaterea de față este una foarte importantă, deoarece ne face să fim încă și mai atenți la țările din Caucazul de Sud. Este păcat că facem, în sensul că această țară este foarte, foarte importantă, societatea de acolo, oamenii de acolo doresc să se apropie de Europa și de standardele europene. Și m-am întâlnit cu foarte mulți georgieni, cu azeri și cu armeni și știu foarte bine eh, cum gândesc ei. Ei gândesc ca și noi privesc lucrurile ca și noi și sper că în curând vom avea o dezbatere pe drepturile omului în Rusia, deoarece nu prea s-a spus nimic despre asta. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos, domnule președinte, și pentru urări. Uh, doamna Conecna. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi este o mare plăcere pentru mine să vă ascult uh, și să fi ascultat discursul domnului Schulz Germaniei au trebuit peste 70 de ani pentru a-și prelucra istoria dramatică. Discutăm acum de o rezoluție despre Azerbaijan în care încercăm să forțăm un stat suveran să se adepte, să se adapteze la conceptul nostru de democrație. Eu nu sunt de acord cu niciuna din deciziile care ar trebui să meargă în această direcție. Un stat suveran, Azerbaijanul, are dreptul să aibă timpul care, de care are nevoie pentru a investiga uh, încălcările de drepturile omului omului și să nu fie influențat din afară, din partea Uniunii Europene, pentru că consider că acest lucru este contraproductiv și este împotriva spiritului de cooperare pe care îl promovează chiar Parlamentul European. Eu cred că Azerbaijanul este foarte curajos și dorește să-și reformeze legislația pentru a fi în linie cu dreptul internațional. Trebuie să respectăm un context inter istoric al țărilor și trebuie să avem un dialog mai degrabă cu țările acestea și în comisie și peste tot. Sunt convins că sunt convinsă că Comisia de la Veneția ar fi uh, cea mai bună potrivită ca să vadă dacă aceste reguli sunt aplicate, dacă standardele sunt respectate. Mulțumesc, trebuie să-i ajutăm. Mulțumesc foarte mult și nu să-i distrugem trecem la următoarea vorbitoare doamna gomez. senhor uh, presidente junto meus colegas na condenação deste ataque contra defensores de. doamnă președintă stimați colegi ong urile militanții Blogării se luptă pentru libertate și democrație și sunt cu toții urmăriți, persecutați, acuzați de diverse fraude și tot felul de alte acuze ridicole. Aceste persoane trebuie eliberate imediat și fără condiții. Autoritățile trebuie să pună capăt acestei campanii de intimidare împotriva ONG-urilor și să le permită să-și desfășoare activitatea fără restricții, în special în cadrul uh, inițiativei Transparența. Azerbaijanul trebuie fără uh, încetare să pună în aplicare reformele uh, la care s-a angajat vis-a-vis -vis de Consiliul Europei. Noi, statele membre, nu putem continua să adoptăm politica business as usual vis-a-vis -vis de Azerbaijan. Avem obligații din cauza cadrului strategic pentru drepturile omului și pentru democrație. Trebuie de urgență să ne exprimăm împotriva represiunilor din Azerbaijan. Uh, parteneriatul strategic de modernizare a, a Azerbaijanului trebuie încetat atâta vreme cât normele minime de respectare a drepturilor omului nu vor fi respectate și măsuri concrete nu vor fi luate de guvernul azer. Vă mulțumesc. Mult începem procedura cheției. Avem o singură cerere, domnul Weigel. Da, prețedujoča. Mi da je prav da se... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, deci, și este bine că luptăm pentru drepturile omului în Azerbaijan și în alte țări. În alte țări, în situații asemănătoare. Una, unul dintre acești luptători este sau dacă avem și un luptător pentru drepturile omului, unul singur în închisoare este mai mult decât uh, suficient. Trebuie să luptăm mai mult pentru aceste drepturi ale omului. Însă vreau să vă spun că această țară, Azerbaijanul, are un caracter aparte. Rusia este vecină și exercită presiuni și tot așa și Iranul. Este un partener foarte important pentru noi, unul de natură strategică. Trebuie să-i ajutăm, mai ales când vine vorba de Nagorno-Karabakh. Cred că am făcut, uh, n-am făcut suficient în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului comisar, domnul Mimiță. Thank you, Madam President, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Relațiile dintre Uniunea Europeană și Azerbaijan sunt extrem de importante. În anumite domenii sunt chiar strategice. Cu toate acestea, ele ne confruntă și cu anumite provocări. Permiteți-mi să vă subliniez două îngrijorări majore. În primul rând, suntem martorii unei deteriorări considerabile a situației drepturilor omului în Azerbaijan. În ultimele luni, mai multe personalități în domeniul apărării drepturilor omului au fost arestate și încarcerate din cauza unor atacuri clare și năbușiri ale mișcărilor societății civile. Foarte multe evenimente au dus și la o escaladare a conflictului din Nagorno-Karabakh, care a înregistrat cele mai multe încălcări de la armistițiul său din 1994. Uniunea Europeană și-a exprimat în mod clar îngrijorările cu privire la aceste evenimente, mai ales în ceea ce privește problemele de drepturile omului și situațiile de conflict. Drepturile omului au fost discutate cu administrația din Azerbaijan și în întâlniri bilaterale. Comisarul Füle și vicesecretarul general uh, Helga Schmidt au adresat această problemă cu președintele Aliev și cu reprezentanții societății civile la, în vizita lor recentă la Baku, în care se discuta în cadrul reuniunii ministeriale informale pentru parteneriatul de estic astfel de probleme. De asemenea, și în vizita președintelui Barroso la Baku în iunie s-au discutat aceste probleme. Ca răspuns la situația care s-a deteriorat rapid, am lansat și uh, liniile directoare pentru apărarea drepturilor omului și am uh, oferit consultanță delegației UE pentru a oferi uh, susținere apărătorilor în pericol la fața locului. Presiunile asupra societății civile independente contrazic valorile noastre comune și spiritul în care se desfășoară parteneriatul estic. Nu putem să subliniem destul cât de importantă este societatea civilă prosperă pentru o democrație sănătoasă. Vrem, de asemenea, să reamintim partenerilor noștri din Azerbaijan că cea mai bună cale pentru a putea ajunge la stabilitate și prosperitate în țara lor este printr-o democrație multipartinică în care societatea este deschisă și economia la fel. Ne menținem oferta de a ne baza relația cu Azerbaijanul pe un nou acord obligatoriu legal. Acesta ar trebui să se bazeze însă pe valori comune și mai ales pe valori de drepturile omului și libertăți fundamentale. Am început negocierea unui acord de asociere și parteneria și cooperare de, pentru uh, modernizare. Aceste, acești pași sunt foarte importanți, nu în ultimul rând în contextul în care Azerbaijanul este un uh, important uh, element de livrare a gazului în Europa. Suntem de acord că faptul că Azerbaijanul deține președinția Consiliului de Miniștri al Consiliului Europei uh, necesită o amendare a legislației și uh, din partea Azerbaijanului și necesită de asemenea să se țină cont de legislația pe care o uh, aduc cu sine angajamentele în cadrul Consiliului Europei. Vom continua să transmitem mesaje tuturor actorilor importanți în spiritul de parteneriat. În urma contactului uh, dintre secretarul general al Consiliului Europei și președintele Aliev, ne bucurăm de comitetul comun între administrația prezidențială și reprezentanții societății civile care se va lansa în prezența Consiliului Europei. Din păcate însă, acest comitet nu a fost însă reunit în ultimii șase ani. Deci, această reuniune ar putea să fi, aibă loc pentru a relansa dialogul între autoritățile azere și societatea civilă. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și cred că vă așteaptă locul dumneavoastră aici lângă mine. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Um, am primit șapte propuneri de rezoluție depuse pe baza declarației. Dezbaterea este închisă. Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la Burundi, în special cazul domnului bonimpa uh, domnul jurek văd că nu este în sală deci vom începe cu domnul corrao. Domnul corrao vă rog.